La séance est ouverte. Mes chers collègues. Dragi colegi, declar deschisă reuniunea. Vă cer să faceți liniște. Haideți să începem lucrările de astăzi, adică din această după amiază, și vă propun să trecem imediat la punctul numărul 6 împreună cu punctul numărul 7. E vorba de un schimb de opinii privitor la negocierea bugetului pe 2014. Anul acesta calendarul bugetar a început cu două luni de întârziere, ținând cont de termenii necesari pentru a, a realiza un compromis politic pentru un cadru bugetar 2014 2015, anul 2014 este primul an din acest cadru bugetar. Comisarul Lewandowski a venit să ne-l prezinte uh, să ne prezinte proiectul uh, acum două săptămâni uh, și am căzut de acord cu președinția lituaniană, ținând cont de întârzierea aceasta în lansarea lucrărilor, lucrărilor pentru a avea un prim trialog uh, în 2-3 septembrie la reuniunea coordonatorilor la Dineauri am adoptat textul care reunește orientele politice pentru un mandat a raportoarei noastre an Jensen pentru acest prim trialog și propun ca an să ne facă un rezumat Monica Holmare, care e raportare pentru celelalte instituții, sigur că îl va completa au remarci observații de făcut foarte bine. An, aveți cuvânt. Yes, thank you, Chairman. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Am întocmit acest, acest proiect de recomandare uh, pentru trialog, pentru proiectul de buget 2014, care nu va veni în timpul verii, ca de obicei, pentru că Bugetul a fost întocmit atât de târziu. La începutul septembrie va fi. Da, bun, sigur că recomandarea se referă la bugetul, proiectul de buget prezentat de comisie și la lectura Consiliului, de care încă nu avem cunoștință. Deci, până la sfârșitul august vom avea uh, un document suplimentar evaluând uh, opinia Consiliului, care va fi emisă în iulie. Proiectul de recomandare e subcint și refer la cadrul financiar multianual, care sigur e mai restrâns, și de asemenea se referă la chestiunea încă nerezolvată a plăților situația plăților. care este o chestiune rezolvată și va continua să reprezintă o problemă la negocieri. Vom vedea la anul, pentru propunerea, vom vedea propunerea Comisiei pentru la anul, dar e un buget care uh, scade cu 6% în angajamente și 5,8% la plăți. Deci bugetul Uniunii Europene se micșorează. Bun, uitându-ne la cifre, nu înțelegem exact ce se întâmplă cu sumele pentru cercetare, COSME, și Erasmus. Aici sunt probleme. Probabil că nu s-a pus accentul pe ele așa cum ne-am fi dorit noi, uh, pentru măcar prima parte a perioadei. La rubrica 1B, sigur că e vorba mai ales de inițiativa cu șomajul tinerilor. Acolo vedem că s-au alocat sume pentru prima perioadă Deci se va face un program pentru 2 ani și apoi se va continua cu utilizarea fondului social. Asta înseamnă că vor trebui făcute reduceri din alte programe în 2014. Și sigur că trebuie să vedem ce se va întâmpla atunci, de unde se vor lua bani și unde se vor pune bani în rezervă pentru a fi gratuiți mai târziu. În legătură cu securitatea și cetățenia, ne îngrijorează programele pentru cetățenie. Acolo s-au redus uh, foarte mult sumele. E vorba de procente de 25-30%. Deci, uh, sigur că ne îngrijorează acest lucru. La rubrica 4 Acolo sunt reduceri, de asemenea, în domenii prioritare, de, politici de dezvoltare, de vecinătate și, din nou, vedem că angajamentele pentru ora și ajutorul pentru Palestina se pare că vor primi mai puțin bani decât uh, ar corespunde nevoilor reale. La cheltuielile administrative uh, mai avem un caz nerezolvat. Nu știm dacă Consiliul va uh, pierde procesul pe care l-am intentat în legătură cu salariile și reglementarea acestora. Cazul este încă nesoluționat. Să vedem ce se întâmplă dacă sentința va fi în favoarea angajaților, atunci va exista o factură de plătit și probabil că va trebui plătită în 2014. Și asta ar trebui să se reflecte în buget. Bun. Mai e și problema agențiilor. Am avut un dialog cu agențiile în această dimineață, ele ne-au explicat situația lor și cred că e îngrijorător ceea ce am auzit modul în care Comisia a propus, eh, mă scuzați, reducerile care trebuie făcute în administrație pentru toate agențiile și apoi eh, cheltuieli care trebuie păstrate, reduse la unele agenții pentru a putea fi finanțate altele înseamnă că unele din agenții pur și simplu spun că nu își vor putea îndeplini misiunea. Deci, iată, multe probleme pe care trebuie să le examinăm în detaliu și apoi și comisiile de specialitate vor trebui să vadă ce se întâmplă cu propriul lor uh, domeniu de resort și să-și dea câte un aviz și asta va trebui să o facă în detaliu pentru a ne expune modul în care văd ei problema cu propriile lor uh, domenii de prioritate. Apoi acțiuni uh, pregătitoare și proiecte pilot. Aici e un capitol uh, care privește bugetul general pentru anul financiar 2014 și pregătirea acțiunilor prezentarea, mă scuzați, acțiunilor pregătitoare și proiectelor pilot avem uh, o procedură conform căreia trebuie prezentate către comisie idei de proiecte ca ei să poată spune după o evaluare dacă aceste idei pot fi aplicate în practică sau nu. 162 de acțiuni pregătitoare și proiecte pilot au fost prezentate către comisie, din care 132 au fost propuneri noi și 30 uh, proiecte deja existente. Sigur că lista completă acestor proiecte 274,5 de milioane trebuie văzută în lumina celor 50 de milioane de care dispunem pentru acțiuni pregătitoare și 40 de milioane pentru proiecte pilot. Deci e prea mult, însă Comisia a dat note, deci 28 uh, de proiecte au primit notă maximă, 37 au primit nota nouă, ca să spun așa, deci sunt fezabile, dar cu schimbări. Și restul Comisia consideră că deja sunt acoperite de programe existente sau probabil nu sunt fezabile. Sigur că această informație va fi distribuită tuturor ca să știe fiecare mm, cum stau lucrurile și vor fi importante aceste informații pentru noi atunci când vom avea de hotărât care anume proiecte pilot și acțiuni pregătitoare vor trebui promovate și care nu, dincolo de suma totală posibil de utilizat pentru aceste uh, două elemente, avem și problemele plafoanelor pentru diferitele categorii. Parcă și asta înseamnă că acțiunea noastră este limitată. Bun, am încercat să, vom încerca să facem cvadratura cercului da, în fine, vom încerca să găsim soluții ca să avem proiecte realizabile în practică. Cam asta ar fi prezentarea mea a proiectului de recomandări pentru proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Am avut uh, reacții de pe urma primei întâlniri cu comisiile de specialitate după prezentarea bugetului de către domnul Lewandowski și reacția principală este cea de îngrijorare, pentru că cu nou cadru înseamnă că noi dispunem de sume mai puțin însemnate și e clar că unele proiecte, de exemplu din cercetare, vedem că încă din start uh, scade, avem o scădere de aproape 30%. E foarte ciudat că noi totdeauna vorbim de uh, nevoia de creștere, de impulsionăm cercetarea, dar uite că scad sumele. Asta e. Și prima întâlnire cu comisiile de specialitate mm, a fost ocazia de a se exprima multe frustrări și nemulțumiri față de situație. Nu cred că negocierile vor fi ușoare. Mulțumesc! Merci, Anne! Mulțumesc, Anne! Monica. Ajută comentarii optimist. Da, vă că râs, poate ai niște comentarii optimiste de făcut. Schmunzeln müssen bei dem Kommentar von Ann Jensen, dass es schwierig für Handlungen werden, habe ich gesagt. Nu, râdeam de ce a spus uh, An. A zis că uh, va fi greu cu adatura cercului, da, sunt de acord. Negocierile privind cadrul financiar multianual își, uh, au lăsat urme Celelalte instituții ale Parlamentului European, dați-mi voie să mă refer la bugetul lor pe scurt, așa cum am anunțat data trecută, la ședința noastră anterioară, nu am primit încă schimbările aduse regulamentului ă, astfel încât am hotărât că va avea loc uh, o înghețare pe doi ani a creșterilor salariale. Deci, se va, re, se va reduce bugetul total cu 0,82%. Deci o reducere semnificativă. Dacă ne uităm la ce s-a făcut în ultimele săptămâni și luni, vedem că la finele mandatului, avem uh, plăți uh, suprapuse și acesta uh, nu reprezintă 0,2%, ci 0,1,5%, dar reprezintă o mare parte a majorărilor. Iar finalul mandatului este mai scump și uh, Aderarea Croației aduce costuri suplimentare de 0,76% și asta înseamnă că avem o creștere totală de 2,47%, creștere totală. Dacă lăsăm deoparte Croația și finalul mandatului, înseamnă o scădere totală de 0,44%. Este clar, deci, o descreștere s-ar putea să mai facă unele ajustări, va atrag atenția asupra lor înainte de prima lectură în cadrul comisiei noastre. S-ar putea să asistăm la finalul negocierilor cu ce ore și cu CESE, care se referă la cooperare sporită. Se pare că asta este direcția. Încă o dată vă spun că vom putea să transferăm unele dintre aceste costuri care se referă la cooperarea noastră cu aceste comisii, ceea ce ne va afecta organigrama, iar unele posturi vor dispărea din organigramă. Trebuie însă să așteptăm să vedem care este finalul acestor discuții. La ora actuală au loc discuții în continuare în cadrul administrației Parlamentului, deci nu vă putem da uh, cifrele finale înainte de luna septembrie. Dar nu mai este vorba de o majorare de 3,9%, eh, ci de 2,7%. Iar în ceea ce privește, iată situația, Curtea Europeană de Justiție a, a avut o majorare de 0,12% după ce Comisia a fost de acord să facă schimb de personal cu această instituție, iar Curtea de Conturi Europeană are o majorare de 0, mă scuzați, are o descreștere de 0,32%, dat fiind unele decizii care s-au luat la această instituție. 0,7% creștere pentru CS și COR COR 2,2%. Ombudsmanul european o creștere mai semnificativă, 3,8%, iar, agenți, iar um, Biroul de Protecție a Datelor uh, a o creștere de 10,1%. Dar bineînțeles este vorba despre un uh, buget mic pentru această, uh, acest organism. Bineînțeles că sunt lucruri pe care nu putem să le facem peste noapte. Trebuie, trebuie să vedem ce putem face pe perioada de 3-4 ani. Serviciul de acțiune externă a înregistrat o majorare de 3,2%. Este vorba de măsuri obligatorii, măsuri de siguranță sau securitate precum și o majorare a chiriei pe care o plătesc. Anul trecut uh, au plătit chirie numai pe 3 luni, iar anul acesta pe 12 luni, o majorare deci, care nu putea fi evitată normală. Iată deci o trecere în revistă a situației pentru celelalte instituții. Nu ne confruntăm cu probleme majore. și suntem pe aceeași lungime de undă cu Comisia. Mulțumesc, Monica Haider. Lo primero de todo, empezar. Mulțumesc. Sigur, în primul rând trebuie să mulțumesc doamnei Jensen pentru munca realizată, pentru a pregăti acest mandat pentru trialog și mai ales mm, pentru ușurarea muncii celorlalte grupuri. În legătură cu mandatul în sine, nu am mai multe comentarii de făcut decât s-au făcut până acum. Suntem cu toții de acord cu liniile generale care deja sunt încluse, însă e adevărat că pentru procedura bugetară 2014 sunt multe necunoscute și întregul an vom plăti de despre aceste necunoscute, vom vorbi, mă scuze, despre aceste necunoscute, pentru că avem un acord pentru cadrul financiar, avem deja o prezentare de proiect de buget de către Comisie Însă acest preacord de cadru financiar uh, uh, prevede multe modificări uh, bugetare pentru viitor, viitoarele bugete și eu nu știu dacă comisia, presupun că deja muncește, dar dacă ne-ar putea da niște informații suplimentare când vor prezenta o scrisoare de modificare, amending letter, ca să știm exact cum, care va fi influența uh, Uh, acordului uh, pentru cadrul financiar în buget. de exemplu, garanția pentru tineret. Trebuie să uh, există această fond, aceste fonduri avansate, asta înseamnă modificare, dar în plus trebuie să compensăm asta reducând alte sume, de exemplu Connecting Europe va avea de suferit. Deci când vom avea această scrisoare de la Comisie și un lucru care mă preocupă la nivelul Comisiei de Bugete, cum vom munci noi? Asta mă îngrijorează. Pentru că propunerea noastră trebuie fie făcută, teoretic, pe baza lecturii Consiliului. Deci încă nu avem uh, propunerea definitivă din partea Comisiei. Deci nu știu cum vom uh, putea să ne continuăm lucrările. Ce vom modifica noi? <laughs> iată, tot felul de îndoieli și de dubii în legătură cu acest backloading, deci unele programe să primească mai puțin bani sau să nu fie prioritare, de exemplu, facilitatea conectarea Europei, dar și altele aveau prevăzute niște sume pentru primii ani. Acum vom lua parte din aceste sume și le vom întârzia. Facilitatea conectarea Europei deja a fost prejudiciată. Avem unul din uh, raportori uh, știe foarte bine, acordul cadrului financiar a afectat foarte mult uh, acest proiect. Cum va afecta și demararea acestui program sau a, a, și a altora? Cât despre agenții, deși am vorbit despre asta în această dimineață și la coordonator, de asemenea, sigur că vom avea o problemă cu agențiile, pentru că după cum s-a vorbit deja, multe agenții au, au văzut că le-a fost extins mandatul, dar în schimb le-a fost redus bugetul Iată, avem o problemă. Dacă sunt eu corect informată, cred că Consiliul uh, se preocupă în detaliu de agenții și cred că reducerile se concentrează mai ales pe agenții. Deci iată că se adaugă probleme suplimentare uh, odată ce Consiliul va face această lectură. Cât despre proiectele pilot și acțiunea pregătitoare, mă scuzați, și pot modificări, amendamente de la Comisia de specialitate, va trebui să luăm o decizie Mm, care nu ne va conveni. Va trebui să jucăm rolul polițistului cel rău, ceea ce nu-mi place deloc. Da, fiecare euro, fiecare bănuț pe care îl destinăm către un proiect pilot sau acțiune pregătitoare sau a crește orice fel de sumă bugetară care credem noi că e prioritară, îl vom lua dintr-o marjă care se presupune că e destinată tocmai finanțării, garanție pentru tineret, Eh, sau pachetul pentru ocuparea tinerilor și așa mai departe. Marjele din 2014, 2015, 2016, 17 se vor utiliza pentru garanția, fondul de garanție pentru tineret. Deci va trebui să dăm și să, să spună, să trebuie să alegem pe cine iubești mai mult, pe mama sau pe tata, care, cum să facem această alegere, va fi complicat. Și încă o întrebare și pentru comisie, că în uh, proiectul pe care ne prezintă, marginea, marja pentru plăți este ceva de genul 2 milioane de euro, deci practic este inexistentă această marjă pentru plăți. Deci nu există bani pentru situații neprevăzute. Presupun că nu, nu sunt bani pentru posibile facturi neplătite din 2013, deci vor uh, trece la 2014. Deci nici măcar nu este margin, marjă pentru a ajusta categoria 5 dacă trebuie să ajustăm salariile, nu? dacă curtea va decide așa, nu știu cum vom face. Ce facem cu plățile la anul? Nu știu, pur și simplu mi se pare extrem de complicat. Asta e independent de faptul că Consiliul caută marje fictive. Dar, în realitate, calculul real e al Comisiei. Eu nu știu cum vom putea să rezolvăm toate problemele astea. Merci, Eider. Dominic Riche. Mulțumesc, Dominic Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să repet ceea ce s-a spus. Vreau să-i mulțumesc uh, doamnei Jensen pentru modul în care a putut să um, obțină colaborarea din partea tuturor grupurilor uh, pentru mandatul de dialog tripartit. Uh, s-a dat dovadă foarte multă cooperare. Vreau să-i mulțumesc pentru acest lucru și um, aș dori să fac câteva mici, micuțe remarce. În primul rând, nu există marjă, constatăm acest lucru. Așa cum a spus, a spus și antevorbitoarea mea, înseamnă că nu avem capacitatea de a ne confrunta cu situații neprevăzute și nu avem nici posibilitatea de a adapta bugetul, deci de a ne, efect, ne efectua activitatea fără uh, un buget prevăzut, fiindcă um, situația este Uh, de la linie la linie nu este flexibilă. Un alt lucru care m-a surprins, fiindcă este nou, nu s-a mai întâmplat până acum, este vorba despre faptul că acțiunile noi reprezintă 10% din creditele bugetare, ceea ce înseamnă uh, că este un buget uh, al Uh, sumelor ce trebuie lichidate, ceea ce, se, ceea ce, trebuie, ce trebuie plătite, ceea ce se reflectă în acest buget, fiindcă majoritatea creditelor de plăți vor fi folosite pentru sumele restante. Și o a treia remarcă, dacă îmi permiteți, dat fiind uh, unele mișcări politice ale Consiliului, uh, mă rog, să le spunem așa, unele acțiuni au fost, uh, s-a pus accentul pe uh, unele acțiuni. Deci, iată, bucuria front-loading-ului, anticipării și backloading-ului. Eu aș dori să întreb Comisia, dar fiindcă va dispune de un cadru financiar multianual, începem să vedem cum se conturează acest cadru. Aș vrea să întreb Comisia dacă ar putea să pună la dispoziția Comisiei noastre, dar nu numai, la dispoziția Parlamentului European, un plan pentru durata CFM-ului care să ne explice cum funcționează front-loading-ul și back-loading-ul pentru toată perioada CFM. Fiindcă, da, s-ar putea să se, să se întâmple că facem anticipare fără ca acesta să fie echilibrată pe întreaga perioadă a CFM, uh, s-ar putea până la urmă ca lupul să fie păcălit de vulpe și uh, la peste 2-3 ani unii vor uh, fi trecuți cu totul cu vederea, iar în momentul în care Parlamentul își dă acordul pentru un cadru financiar multianual, își dă acordul pentru un cadru cinstit când văd, că, când văd ce propuneri se fac pentru frontloading și backloading, acest lucru îmi stârnește în, în, îngrijorări, fiindcă nu știu dacă este defalcată pe șase ani. Dacă nu, înseamnă că pentru 2014 avem un buget de plăți restante, de lichidarea acestor plăți restante, fiindcă dacă ă, plătim aceste sume restante, nu mai avem bani pentru acțiuni noi. Deci este un buget de plata, de lichidarea plăților restante și uh, Ehm, când mi aud că se spune că s-ar putea să avem negocieri, scuza, dificultăți în ceea ce privește negocierile, eu cred că din potrivă nu avem ce să negociem, dar trebuie să fim foarte atenți. Ehm, backloading și floating-ul care au fost despre care s-a vorbit aici trebuie să fie, să, să fie extinse pe tot, pe tot cadrul financiar multianual, fiindcă altfel nu mai are rost. Degeaba negociem cadrul financiar multianual, noi negociem și după aceea uh, se, se transferă fondurile de aici, de, de aici acolo, deci pe acolo și s-ar putea ca uh, renegocierea de la jumătatea mandatului pe care noi uh, am așteptat-o și sperăm că acesta va, va reda forță bugetului, s-ar putea să s-ar putea să aibă efecte negative asupra acțiunilor luate pe primii tre- în primii trei ani și să distrugă unele proiecte. De pildă pentru Connecting Europe Facility, care ar trebui să aducă creștere în Europa, vedem ce s-a întâmplat la uh, vedem cum a început acest proiect, dar dacă lucrurile nu se termină cum trebuie, atunci uh, situația este foarte uh, neclară. Deci vreau să întreb Comisia cum va echilibra conturile pe tot CFM-ul, fiindcă altfel nu există coerență pol- uh, politică pentru CFM. Mulțumesc foarte mult pentru aceste remarce importante. Jutta Haug. Ja, danke sehr. Ich kann das natürlich auch nochmal. Mulțumesc. Sigur, aș putea repeta tot ce s-a spus și azi dimineață când am întâlnit cu agențiile, dar am să mă rezum la a spune că ceea ce a propus Comisia acum nu va funcționa. E vorba de un uh, proiect de buget. Știm cu toții cât uh, uh lucruri se întâmplă, avem uh, programul de lucru avem, uh, a fost adoptat programul de lucru, a fost uh, catalogat drept un plan uh, bun, sănătos de către comisie, iar acum facem bugetul și spunem că atâta ne trebuie, de atâta avem nevoie. Apoi discutăm cu directoratele generale partenere și totul trece pe la ei și ajunge la Direcția Generală Buget, care face reduceri pe toate fronturile. Și asta este propunerea pe care o avem pe masă, proiectul de buget. Am spus și dimineață că nu acesta este scopul. Știm din experiență că Consiliul dorește reduceri și mai mari din uh, sumele puse la dispoziție agențiilor. Reduceri suplimentare la întâlnirea coordonatorilor, am analizat efectele extinderii Agenției pentru Siguranță Maritimă și aceste lucruri au fost amânate până în septembrie pentru că nu se găsește o soluție. Așa stau lucrurile, nu avem o soluție. nu vor putea să-și facă datoria, să-și uh, îndeplinească mandatul cu 6 milioane și jumătate de euro în plus față de ceea ce au avut uh, în ultimii ani. Dacă în fine, Comisia Transporturilor se pare că a sugerat în plus 32,5 uh, uh, de miliarde în plus și nu 6,5 milioane. Acea sumă pare într-adevăr realistă. Însă nu avem acești bani și singura, singurul lucru pe care îl putem să-l spunem este ăștia sunt banii Comisia spune că nu mai sunt alți bani, Consiliul încearcă să împingă lucrurile mai departe și noi nu avem ocazia de a spune în cazul acesta trebuie să eliminăm din altă parte. Trebuie să ne facem auzită vocea, nu putem să le suplimentăm mereu atribuțiile și după aceea să nu le dăm banii pentru ceea ce noi am decis că ei trebuie să facă. Singura instituție pentru care sumele sunt într-adevăr suficiente este Parlamentul. Asta am vrut să spun în primul rând. Și în al doilea rând, așa cum spunea și Dominic Riquet, când vom primi scrisoarea de amendare, de revizuire. Comisia nu a vorbit despre asta în legătură cu cadrul financiar multianual și propunerea de buget știm că nu va putea funcționa. Deci avem nevoie de acest raport. Nici măcar nu se vorbește despre el. Comisia pentru Buget eh, din Consiliu s-a întâlnit pe 3 mai și, spre surprinderea lor, Comisia le-a spus unde vor aplica backloading și unde frontloading. Pentru Erasmus, pentru Orizont 2020, pentru energie și transporturi se aplică backloading, iar frontloading se uh, aplică la uh, ITER și Galileo. Cine o să creadă că fără acești uh, bani vom vedea vreo uh, linie dedicată în buget? Am vorbit cu cei de la Consiliu și cei uh, de acolo au dat din cap. Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Niciodată. În politică l-am întâlnit așa ceva. Și lucrurile nu vor funcționa în felul ăsta. Nu avem niciun fel de pârghie. Consiliul ce spune? Vor și mai multe uh, derogări de la angajamentele pe care și le-au luat. Unde mai este flexibilitatea în cazul acesta? nici măcar nu se prevăd fonduri de urgență dacă apare vreo situație de criză. Atunci când ne întâlnim să vorbim despre asta, lucrurile sunt discuțiile sunt foarte dure, așa că eu pur și simplu nu mai înțeleg de ce Comisia face acest lucru Consiliului. Mulțumesc, uh, Uta. Domnule președinte, nu veți fi surprinși să aflați că eu am opinie total diferită și aș vrea să-i răspund și domnului Holmeier. Mă întreb dacă nu cumva dânsa simte cât de urgent este problema. Ieri am uh, primit o vește de la rețeaua de agenții și mi s-a spus că trebuie să se facă economii în cadrul agențiilor, însă aceste economii pentru ei sunt inacceptabile. Eu sunt reprezentant al poporului și în statul meu, în Olanda, reprezint, uh, îi reprezint pe olandezi, deci și trebuie să vă spun că este de necrezut și insultător faptul că agențiile se poartă așa. Eu înțeleg nevoia de a economisi bani în agenții și probabil că ar trebui pur și simplu să scăpăm de ele. Mulțumesc, domnul Paul Rubic. Mulțumesc. Haideți să redevenim din nou serioși. Trebuie să discutăm serios despre problemele reale ale Europei. Eu sunt mulțumit că dimineața am putut discuta în mod serios programul Erasmus pentru tineri întreprinzători, felul în care oamenii pot să își asume responsabilitatea pentru crearea de locuri de muncă și sunt foarte mândru să spun că astăzi toate grupurile, unanim, spun că Erasmus pentru antreprenori trebuie să fie una din pietrele de temelie ale programului de 6 miliarde pentru locuri de muncă. Deci e foarte important avem uh, sprijin puternic din partea industriei și cred că banii puși deoparte pentru asta ne vor da ocazia să recâștigăm credibilitatea în ochii opiniei publice. Sunt mulțumit să văd rezultatul dezbaterii, dar datoriile pe care Uniunea Europeană Uh, le contractează trebuie uh, plătite și cred că statele membre nu își fac datoria în ceea ce privește crearea de locuri de muncă. Sunt lucruri pe care tot noi trebuie să le rezolvăm, este treaba noastră. Acum am să dau cuvântul domnului director general uh, al DG Budget. S-au pus mai multe întrebări. Aș completa amintindu-vă că Acordul pe care l-am aprobat în uh, biroul președintelui Comisiei Europene, împreună cu prim-ministrul uh, irlandez și cu președintele Parlamentului, a conținut un număr de elemente care trebuie să se reflecte în bugetul pe 2014 și 2015. Pentru că un, o complementare a front-loading-ului pe care Consiliul l-a dorit în legătură cu inițiativa pentru tineret în favoarea uh, creării de locuri de muncă pentru tineri, acordul, deci, pentru CFM includea front-loading pentru acești doi ani care urmează să fie Um, fonduri împărțite între Erasmus, Orizont 2020 și programul COSME. Așa cum au spus și colegii mei, acest lucru trebuia să se întâmple prin intermediul unei scrisori uh, rectificative pentru proiectul de buget pe 2014 și aș mai pune o întrebare. În deciziile anunțate de către președintele Consiliului European, în legătură cu inițiativa pentru tineret și președintele Consiliului a spus asta în conferința sa de presă după Consiliul European și a spus din nou în fața Parlamentului, a vorbit de o sumă de 8 miliarde. Până atunci, în toate documentele și anunțurile oficiale, se vorbea despre 6 miliarde. Ei bine, avem astăzi mai multă claritate în legătură cu originea acestei finanțări și este un alt exemplu al uh, chestiunii generale pe care a mintit o Dominic uh, Riche da, e bine să facem uh, front-loading, să folosim anumite credite uh, și putem întârzia cu plata altora. Acest lucru este necesar pentru autoritatea bugetară, pentru Parlament, pentru Consiliu în aceeași măsură, dar trebuie să avem o idee actualizată a ceea ce va fi această imagine a plafoanelor disponibile după ce se pun aceste fonduri la dispoziție. Probabil că domnul director general ne poate aduce lămuriri. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să aduc câteva clarificări. Înainte de toate, în ceea ce privește remarca făcută în legătură cu mă, măriba bugetului sau absența marjei, asta e o consecință mecanică directă a situației în care ne aflăm, cu care ne confruntăm cu acest nou cadru financiar pentru 2014. Cifrele au fost uh, prezentate de comisarul Lewandowski. E clar că trebuie să facem față unei situații în care sumele care rămân de plătit sunt importante și în același timp deputează programele din cadrul uh, financiar multianual 2014-2020. Uh, după cum știm, cererile financiare sunt mai uh, reduse pe final de perioadă și atunci aș spune că este normal, între ghilimele, ca la începutul următoarei perioade accentul, majoritatea finanțărilor să se concentreze pe plata facturilor uh, rămase neplătite până acum. Este modalitatea în care lucrăm aici, la nivel european. Și, într-adevăr, ținând cont de nivelul relativ modest al plăților, nu a fost rezonabil, din punct de vedere matematic chiar imposibil, să prevedem o marjă diferită de cea pe care am propus-o. În al doilea rând, problema front-loading, back-loading. Aici aș vrea să fac două observații. În primul rând, în proiectul de buget care v-a fost prezentat, noi n-am inclus adaptarea făcută în ceea ce privește cele trei programe menționate, COSME, Erasmus și Orizont 2020. Deci, există o corecție care va face obiectul unui act rectificativ care va apărea în septembrie, actul rectificativ numărul 1 care se va ocupa de această problemă. Deci vom avea, veți avea în acel moment o viziune mai clară a ceea ce este front-loading, back-loading în rubrica A și în rubrica B care se referă la programele pentru tineret. Suma utilizată la începutul perioadei pentru, de exemplu aici în rubrica A, COSME, Erasmus for All și Orizont 2020, nu este o sumă pierdută pentru facilitatea Connecting Europe în domeniul energiei. Este o sumă pe care noi o reportăm mai târziu în cursul perioadei și care se substituie sumei prevăzute inițial pentru programele care au uh, suferit un front-loading, care au beneficiat de front-loading. Deci uh, angajăm niște cheltuieli care vor fi făcute mai târziu. De ce facem asta? Am explicat deja și pot să vă repet. Am făcut-o pentru că ne va permite să ajungem la o utilizare optimă a nivelelor de angajament, a creditelor de angajament contractate. Și asta pentru că experții noștri ne-au explicat că în domeniul energiei, punerea în, în uh, practică a programelor pune, uh, ia ceva mai mult timp decât uh, a fost prevăzut inițial atunci când am făcut propunerea de a distribui sumele după ce am determinat profilele inițiale. Deci vom putea să reechilibrăm uh, finanțarea și să optimizăm utilizarea creditelor de angajament. În ceea ce privește acțiunile în favoarea IMM-urilor uh, și a celorlalte proiecte, vom avea creditele de angajament la momentul potrivit, atunci când va fi nevoie de ele uh, pentru proiectele pe energie. Am ținut să precizez acest lucru pentru că mi se pare important. În ceea ce privește restul chestiunilor, cred că am răspuns deja. Aș vrea să vă mai spun în legătură cu scrisoarea rectificativă, va fi această scrisoare numărul 1 de care vă spuneam, care se va ocupa de front loading și efectele sale va exista și o scrisoare numărul 2, faimoasa scrisoare pe agricultură, care va fi prezentată de comisie undeva la jumătatea lui octombrie, ca de obicei. Deci, asta pot să vă spun ca răspuns la întrebările puse. Vă mulțumesc. Eh bien, euh, monsieur le directeur, sur les 8 milliards, 6 ou 8 milliards, deci e vorba de 6 sau de 8 miliarde, aș întreba. Da, am uitat să răspund la o întrebare, dacă îmi permiteți. Și apoi vă răspunde la întrebarea dumneavoastră, domnule președinte. Avem un document uh, cu privire la programarea financiară prezentat paralel cu bugetul și în acest document veți găsi consecințele redistribuirii creditelor de angajament pentru a ține cont de efectele frontloading-ului și backloading-ului, dar asta deja există scris și prezentat negru pe alb într-un document. Cred despre întrebarea 6 sau 8 miliarde, vă mărturisesc că serviciile Comisiei încă n-au făcut un calcul Cifrele pe care le cunosc eu se referă la 6 miliarde. În suma asta am discutat-o. atunci când s-a ajuns la un acord. Bun, dacă ar fi să joc jocul ghișghicitoarea mea, aș putea să-mi închipui că în spiritul celor care au, au vorbit de cifra asta, o sumă de 2 miliarde suplimentare ar putea corespunde uh, sumelor venite din marja globală care vor permite să se finanțeze un anumit număr de operațiuni pentru cea de-a doua perioadă. Dar, mă rog, asta e o interpretare strict personală. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule director general. Nu știu dacă trebuie să fim uh, foarte liniștiți sau neliniștiți de faptul că aveți aceeași interpretare ca noi. De acum câteva vreme încoace vedem că asistăm la un fel de reciclare politică a acelorași cifre. Deci aceleași cifre folosesc acum să se prezinte priorități diferite de la un Consiliu European la altul. Nu e nicio cifră suplimentară, sunt aceleași uh, reîncălzite. Mulțumesc, uh, mulțumesc și raportoarei. Monica, am înțeles că Monica e grăbită și că trebuie să ne uh, vorbească despre building policy. Deci am încheiat dezbaterea despre mandatul de negociere. Trec la vot și încep cu punctul 27, Building Policy și dau cuvântul Monicai. Mulțumesc foarte pe scurt, domnule președinte. Nu e vorba de lucruri foarte complicate, sunt două mm, clădiri, unul, una se află într-o regiune din Angola. E vorba de costuri anuale suplimentare cu 400.000 de euro în plus, deoarece clădirea anterioară trebuia să fie restructurată, era vorba de un generator, erau acolo riscuri uh, din punct de vedere al protecției muncii. Deci, după ce serviciul extern fusese solicitat uh, și se pronunțase spunând că nu era acceptabilă situația protecției muncii, s-a luat hotărârea să ne gândim la construirea unei nou, noi clădiri sau să ne gândim la un nou uh, edificiu care a fost construit în 1913, dar va fi deci restructurat, însă asta costă pentru că trebuie să corespundă tuturor criteriilor de siguranță. Deci 1,46 de milioane și nu 1 milion, deci iată, e mai scumpă chiria. Selbst übernimmt, die man natürlich einrechnen muss, die normalerweise sonst der Deci, Uh, costurile sunt plătite de chiriași, pentru că dacă nu le-am fi suportat noi. Așa, deci uh, propun să nu dăm niciun aviz. Al doilea, a doua clădire, am avut uh, discuții numeroase în legătură cu clădirea de la Luxemburg și mulțumesc Curții de Justiție care a permis Parlamentul European să discute cu cei care au închiriat clădirii, deci în fiecare, clădirea, deci în fiecare milion, am, mă scuzați, în fiecare an am putut face economii, astfel încât condițiile vor fi și mai bune și am și realizat economii totale de 5,5 milioane de euro. Nu-i rău. E chiar foarte bine. Iată, măcar o dată nu e vorba de a depăși bugetul și trebuie să spunem asta sus și tare. Bine, vom vedea ce se va întâmpla pe viitor, dar mă rog, totuși până acum e bine. Că toată lumea critică, dar când e ceva bun, trebuie spus, nu? Mulțumesc, bine, doamna raportoare. Deci ne propune, doamna, să nu cerem să dăm un aviz privitor la clădirea din Luanda, unde se va instala serviciul de acțiune externă, ne-a explicat care sunt problemele, sunt mari dificultăți, e chiar scandalos ce s-a, ce se întâmplat înainte, s-a rezolvat problema. Și în ce privește clădirea Geo de la Luxemburg, salutăm faptul că s-au făcut economii, datorită mai ales a eforturilor să, mulțum- să le mulțumesc toată lumea de acord, foarte bine. Deci nu votăm punctul ăsta, însă vom putea va trebui totuși să trecem la vot. Punctul 21. Forward Policy Planning and Long-Term Trends. Deci planificare și ter- tendințe pe termen lung. Raport, raportor este domnul Ellis. Vă rog să luați lista de vot. Sper că aveți și cartelele. Să-mi iau și eu cartela. Bien. Tout le monde a sa liste de vote. Bun, are toată lumea lista de vot. Bun, deci raportul Ellis, amendamentul 2. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. 3. Abținere. Nici o abținere. Se adoptă. Putem să votăm uh, în bloc 3, 4, 5 Ferreira. Raportorul e împotriva. Da? Foarte bine. Cine e pentru cele trei? Doamna Suza, împotrivă toată lumea. Abțineri? Nu. Deci se resping. Asta trei. Amendamentul Gustav Gustafson Matera. Raportul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă? Multă lume. Abțineri? Se respinge. Bun. Compromis uh, A mare cu formula including the wider research community both inside and outside the European Union, etc., etc. cine pentru? Împotrivă? Trei oameni abțineri? Se adoptă. Bun. Deci șapte și amendamentul AFCO sunt caduce. Trecem la opt. 8 și 9 calfin împreună, dacă doriți. Raportorii pentru. Cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Nimeni. Se adoptă. Considerente. Avem un amendament Gustafson Matera. Raportorii pentru. Amendamentul 1. Cine pentru? Împotrivă. Trei oameni. Abțineri. Se adoptă. Uh, opinia regii. Trebuie să votăm? Da, ciudat. Bine, hai să votăm. Da, văd că aveți chef de vot. Bine. Rege 1. Raportorul este împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă patru oameni, cinci cu raportorul, abțineri. Bun, se adoptă. Însă regi 2, 3, 4, 5 nu se supun la vot. Sunt în offside. Sunt în afara subiectului. Bun, 6 și 7 în bloc. Nu se poate. Bun, regi 6, raportori împotrivă. cine pentru? Împotrivă. Multă lume. Se respinge. Regii Pentru. Raportul împotrivă. Împotrivă. Bun. 6 oameni. Abțineri. Se adoptă. Regii 8 și 9. Putem împreună? Raportorii pentru. Da. Foarte bine. cine pentru? Împotrivă. Două persoane. Abțineri. O abținere. Se adoptă. AFCO. Da, ne interesează și ce zice AFCO. Bine. AFCO 1 și 2 în bloc. Foarte bine. Cine e pentru? Raportorii pentru, cine împotrivă? Trei oameni abțineri. Se adoptă. Avem un compromis B mare. Aveți textul. cine e pentru? Împotrivă. Trei oameni. Abțineri. Se adoptă. Bun. Așadar, va deveni un nou paragraf 5-a. Bun, acum AF cu 3, 4 sunt caduce. AF cu 5 parțiale acoperite de nou paragraf 5, dar putem să-l supunem la vot ca o adăugire. Cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Doi oameni obțineri se adoptă ca o adăugire. AFCO 6, 7 și A sunt și adăugiri. Raportorii pentru, deci AFCO 6, cine pentru, împotrivă. 5 persoane abțineri. Mulțumesc. Se adoptă AFCO 7. potrivit pentru cine? Pentru. Împotrivă. O persoană. Abțineri. O abținere. Se adoptă. AFCO A mare. E un considerent. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot final. Sper că aveți cartelele, facem vot electronic. S-a deschis votul. Ba nu, nu încercați deschideți. Da, da, votează singur aparatul. Bun, avem un aparat care votează singur. Bun, 23 pentru, 3 împotrivă, o abținere. Felicitări, James Ellis un rezultat extraordinar. Trecem la raportul Cotigny. Un sondaj privitor la forța de muncă în comunitate. Foarte interesant. Există încă. Încă mai există comunitatea? On ne sait pas de quelle community il s'agit. nu știm ce fel de comunitate, dar mă rog. Amendamentele 2 și 3 împreună, nu? Foarte bine. Raportul e pentru cine pentru. Mulțumesc împotrivă. Trei persoane abțineri, nici obținere. Se adoptă. La considerent, amendamentul 1 al raportorului, cine pentru, împotrivă, trei persoane abțineri, se adoptă. Bun, vot final electronic. Funcționează. Acum văd că sunt 28 de, vot, de persoane, dar numai 27 de votanți. Poate se trezește și cel de-al 28 -lea. Nu, nu vrea să voteze. Foarte bine. Am închis votul. 24 pentru 3 împotriva nicio obținere. Felicitări Trecem la raportul Haug. Nu, nu, am hotărât că l amânăm. Numai pentru EMSA. EMSA amânăm. Bun, 23.23 se amână, însă putem vota Europolul. Aveți lipsa, lista de vot cu Europol, foarte bine. Bun, e puțin complicat aici. Chiar foarte complicat. Asta e poliția. Avem un amendament 5 și un amendament 11. Aici facem vot comun. Dar trebuie să votăm pe trei părți prima parte, textul comun, amendamentul 5 și 11, dacă am înțeles bine. Deci raportarea vă propune acest text comun, prima parte, cine pentru? Mulțumesc împotriva. Trei persoane abțineri. Se adoptă. Bun, acum la al doilea rând. Votăm adăugarea cuvintelor în bugetul agenției. Cine e pentru? Bun, verificăm electronic. N-am înțeles exact cine pentru și cine cât sunt împotrivă. Verificăm electronic. Votați. Vă rog. A dormit, nu s-a trezit. Bun, am închis votul, avem 12 pentru, 14 împotriva, obținere, deci se respinge. Trebuie totuși să votăm și partea a treia. Bine. Așadar. Al treilea vot în aceste două amendamente, amendament, cu amendamentul oral al raportorului, adică să se elimine cuvântul și contabilitate. cine e pentru? Împotrivă. Două persoane abțineri. Se adoptă cu o abținere. Foarte bine. Trecem acum la amendamentul 6 a raportoarei. cine e pentru? Împotrivă. O persoană. Abțineri. Se adoptă. Bun. Propunerea de rezoluție legislativă are trei amendamente ale, raportor, ale raportoarei. Putem să le votăm împreună? Am uitat un considerent, numărul 4, spune președintele. Cine pentru? Împotrivă? Trei persoane abțineri. Se adoptă. Bun propunerea de rezoluție legislativă, putem vota în bloc 1, 2 și 3 ale raportarei cine pentru, împotrivă, o persoană, abțineri, se adoptă. Bun, haideți să vedem. Putem lua toate amendamentele Holmeier împreună? Bun, raportarea zice că da, raportarea este pentru, bun, aveți și niște N-am înțeles, dar înțelegeți dumneavoastră mai bine. Deci avem 7, 8, 9, 10. Cine e pentru? Împotrivă? 3 oameni abțineri. Se adoptă cu o abținere. Votul final electronic. Salvador vă că dă cu ciocanul un aparat și funcționează. Da, a dormit, nu s-a trezit. Bun, votăm doar 27 din 28 de prezenți. Am închis votul. 23 pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri. Se adoptă felicitări. Raportoare Iuta Haug. Bun. Poate cineva să lucrească pe raportorul nostru, domnul Avia? Il a... and uh, la via. Ok, donc tout a été expliqué ce matin. Bun, deci domnul Avia a explicat tot în cursul dimineții, extraordinar. Când nu eu sunt președinte, văd că merge mult mai repede. Bun, deci trebuie doar să votăm. Votăm unul după altul. Bun, toată lumea e mulțumită, formidabil. Dec 16, cine e pentru? Împotrivă? Un, doi, trei, Abțineri? O abținere se adoptă. Dec 17. cine pentru? Împotrivă? Două persoane. Optsprezece. Cine pentru, Împotrivă. o persoană abțineri. Se adoptă 19. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 21, cine pentru, împotrivă, nimeni, abțineri, o abțineri, se adoptă. La Vogna a lăsat și el un <laughs> testament, o explicație în această dimineață. pour De ce pentru? Împotriva? Testamentului Derek. Nimeni. Împotriva? Nicio abținere. Se adoptă unanimitate. Building policy. Bun. Deci nu, gata, nu mai votăm nimic. Nu mai votăm nimic. Asta nu înseamnă că am uh, încheiat dezbaterile. Da, mă rog, am discutat uh, în detaliu la coordonatori, ieri cu coordonatorii, la grupul de contact, astăzi la coordonatori. Ne mai rămâne un raportor aici în sală, Jean-Luc. Sub controlul său voi face următorul rezumat al situației. Deci am uh, votat rezoluția la plenară. N-am ajuns la majoritate absolută, dar cu majoritate totuși s-a confirmat acordul de acordat în numele Parlamentului de președintele Schulz și de subsemnatul săptămâna trecută cu ocazia unui fel de mini-summit prevăzut de tratatul privitor la funcționarea Uniunii Europene pentru negocierile bugetare. Dar în această rezoluție am lansat o serie de mesaje politice și am precizat că votul final, singurul vot valabil din punct de vedere juridic, care se referă la votul de ansamblu și regulamentul CPM și acordul interinstituțional. Votul ăsta nu va avea loc decât mai târziu, mm, după vacanță, dar încă nu s-a stabilit exact data, însă în momentul în care Parlamentul va avea asigurarea că cea de-a doua tranșă a bugetului rectificativ privitor la plățile pe 2013, o tranșă de 3 milioane 900 de milioane este bătută în cuie și că, pe de altă parte, Parlamentul va fi asigurat, va primi asigurări cu privire la bună desfășurare a negocierilor privitoare la textul legislativ. reprezentantul președinției lituaniene care a venit săptămâna trecută la conferința președinților de comisii a evaluat la mai mult de 70 de proiecte de regulament care încă trebuie adoptate formal pe perioada președinției lor. Pe teme juridic al politicilor care vor fi finanțate de la bugetul Uniunii Europene. Pe de altă parte, la reuniunea coordonatorilor, Am constatat că toți coordonatorii au fost de acord. Ca pentru finalul procedurii de adoptare a CFM-ului și după adoptarea sa, dacă va fi cazul, mă rog, să spunem că va fi cazul, ținând cont de ceea ce s-a votat la plenară. Uh, era de dorit ca Parlamentul și mai ales Comisia noastră, în legătură cu Comisia AFCO, să tragă învățămintele politice de pe urma acestei negocieri. Rezultatul negocierii este dezamăgitor. Și modul în care Parlamentul European a putut interveni în stabilirea cadrului bugetar pe următorii șapte ani este deosebit de, deosebit de dezamăgitor, frustrant și incompatibil, cred eu, cu spiritul tratatului de la Lisabona. Litera e respectată, dar spiritul deloc se pare că modul în care s-au desfășurat lucrurile a dus la o reducere însemnată a puterii bugetare a Parlamentului, inclusiv la bugetul anual, cum a spus domnul Richea din aur, pentru că din momentul în care plafoanele sunt atât de joase, e ca și cum încă de pe acum am fi stabilit bugetul pe șapte ani de acum înainte. Deci marja de negociere a bugetului, bugetelor anuale va fi foarte restrânsă. Și așa cum s-au desfășurat lucrurile, a însemnat că s-a redus puterea de codecizie a Parlamentului. Deci a colegilor din toate comisiile. Bun, încă nu putem face bilanțul, că încă mai sunt 70 de negocieri în curs, dar încă deja știm că la un în ce privește un anumit număr de texte importante care corespund politicilor celor mai costisitoare, politica agricolă, politica de coeziune, transporturi, orizontul 2020, Erasmus și așa mai departe. Știm deja că practic președinția irlandeză și acum cea lituaniană care negociază cu delegațiile Parlamentului, consideră că tot ceea ce s-a spus în concluziile Consiliului European din 8 februarie e bătut în cuie și că nu mai au nicio marjă de manevră. Deci în acest domeniu tot e ca și când puterea legiuitoare ar fi în mâinile Consiliului European, care e un organ a cărui existență e recunoscută de tratatul de la Lisabona, dar tratatul acesta interzice Consiliului să joace vreun rol eh, legislativ. Da, iată, avem o mare problemă politică și instituțională. Și am ajuns într-o situație eh, care a făcut ca Parlamentul, prin decizia de acum câteva zile, a acceptat rezultatul, cel puțin pentru cadrul bugetar. Vom vedea ce se întâmplă cu puterea de a legifera, dar în același timp, toți coordonatorii au fost de părere că nu putem să nu tragem consecințele și lecțiile care se impun din această situație și din acest rezultat. Și că era obligația noastră, e obligația noastră morală și politică să spunem răspicat și să dăm și recomandări formale viitorului Parlament ca să țină cont de asta de cum se va produce revizuirea prevăzută în, acord, în acordul CFM, ca să se înceapă în 2016, să se aplice în 2017 sub următoarea formă. În primul rând, vom profita de raportul pe care trebuie să-l facă AFCO privitor la acordul interinstituțional. Deci Comisia noastră constituțională care este însărcinată pe fond. Și deci vom da un aviz către AFCO și în același timp putem și să propunem amendamente. Știind că oricum raportul AFCO e foarte succint în dispozitiv. E un singur articol. Parlamentul probă acordul anexat. Dar putem avea și amendamente la considerente. Deci raportorii pentru CFM sunt cei care trebuie să ne propun un aviz, asta pe, la adresa AFCO și eventual și amendamente. În al doilea rând, cu coordonatorii am hotărât să facem un raport din proprie inițiativă. Raportorii vor trebui să-l facă. Deci împreună cu AFCO vom vedea cum procedăm, aplicăm articolul 15, în fine nu contează. Însă obiectivul este ca imediat după votul final ca să nu interferăm cu votul, dar imediat după aceea raportorii să înceapă să scrie raportul, să vedem ce am învățat noi din procedura asta, ce modificări, ce îmbunătățiri poate și trebuie să ceară și să obțină Parlamentul pe viitor și din, imediat din momentul următoarei revizuiri ca acest raport să, să, să fie încheiat și să fie votat în plenară, să figureze pe de adezia unei plenare înainte a sfârșitului legislaturii, deci cred eu la începutul 2014, pentru că ținând cont de data viitoarelor alegeri europene, mă tem că de la începutul primăverii colegii noștri vor avea altele pe cap și nu vor mai pierde vreme pe la Parlament. Deci, cam asta am convenit împreună cu coordonatorii. Acum întreb dacă are cineva observații de făcut sau întrebări către raportori. Văd că nu. Foarte bine. Mulțumesc. Deci, așa vom face. Bun. Punctul 17. Raportul Trautmann, care ne face onoarea și plăcerea să fie alături de noi. E vorba de semestrul european. Vă rog. Uh, extrem Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, fiindcă um, cunoașteți conținutul acestui raport, care nu este foarte diferit de uh, cel pe care l-am prezentat înainte comisiei noastre, câteva aspecte sunt depășite astăzi, fiindcă a fost redactată în, într-un moment în care doream uh, să, să avem o strategie mai puternică, cifre mai bune și, rog, și alte lucruri care uh, care au făcut ca lucrurile să se materializeze altfel la nivelul rezultatelor. Am fost uh, obligată să depun amendamente de rectificare. Pe fond aș dori să ridic un aspect, dat fiind uh, știu că um, această comisie sprijină în majoritatea acest lucru. Este vorba despre modul în care, așa cum am spus, statele membre consideră participarea lor uh, financiară la bugetul Uniunii Europene în, uh, în ceea ce privește consolidarea eforturilor lor și uh, doresc să se țină cont de această contribuție în cadrul uh, analizei creșterii în cadrul semestrului european, aspect ce nu a fost încă discutat la nivelul șefilor de stat și de guvern. Cam atât pe fond, nu am alte lucruri de ridicat, cu excepția punctului 7. Este vorba de accentul pus pe resursele proprii un aspect ce trebuie reluat în dezbaterile actuale, mai ales dat fiind ce s-a spus cu privire la efectele front-loading-ului și loading ului în ceea ce privește perspectivele financiare. Pe scurt, domnule președinte, nu vreau să reiau tot ce s-a spus și tot uh, ce este scris în acest raport. Mulțumesc! Cu această ocazie vreau să vă spun că ieri am fost invitat la adunarea națională din țara mea, Franța, pentru a participa la o reuniune a Comisiei pentru Afaceri Europene a adunării naționale cu biroul Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Lituanian. Cu această ocazie, lituanienii ne-au spus că um, au uh, ales odată, după discuțiile cu uh, Parlamentul European, pentru prima reuniune a uh, articolului 13. Trebuie să, să urmărim îndeaproape asta, fiindcă Comisia Econ este, răs, este răspunzătoare pe fond, dar și Comisia pentru Bugete este vizată. Catrin. Domnule președinte, Vreau să vă spun ceva ceea ce nu stă scris în raport. Am avut mai multe reuniuni comune cu comisiile respective, ceea ce mă bucură foarte mult, dar cred că ar fi bine ca înainte de această conferință interparlamentară să putem uh, să ne, să ne șlefuim instrumentele și să, ne putem, să putem fi consultați la timp pentru a ne constitui o poziție Dat fiind de dezbaterea privind rolul instituțional al Parlamentului European, trebuie să afirmăm uh, răspicat acest lucru într-un context în care uh, parlamentele naționale, am văzut asta în multe țări, uh, sunt tentate să preia controlul, iar această conferință va fi una foarte delicată la nivel politic. Sper că va fi folositoare la nivelul rezultatelor, dar pentru noi este foarte important să transmitem acest mesaj Comisiei Econ, asta în uh, interesul Parlamentului European. Mulțumesc. Mulțumesc, dragă colegă. Vă reamintesc că raportul Catrin Trautmann are următoarele termene, 30 august termenul pentru depunerea amendamentelor, votul pe 18 septembrie. La bugete, la Econ pe 30 septembrie și în octombrie 2 ajungem plenară. Țin, iau notă de solicitarea doamnei Trautmann în ceea ce privește colaborarea cu Econ pentru această conferință, articolul 13. Săptămâna viitoare va avea loc o delegație a Comisiei de la uh, bugete la, Comisiei de bugete la Washington, în același timp uh, cu Econ, dar uh, Econ nu vrea să se întâlnească cu noi cu această ocazie și au, fiindcă au spus că se duc la Washington nu se, să se întâlnească cu noi, ci cu americanii. O să găsim un alt, un alt moment mai bun să avem un schimb de păreri cu colegii de la Econ. Dacă nu aveți alte observații, trec la la un punct foarte drag lui Salvador. Este vorba despre punctul 15 despre ordinea, de pe ordinea de zi, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare um, la conflictul din Lombardia, Salvador. Que es el mismo argumentación. Eh. Mulțumesc, o să fiu uh, succint, domnule președinte. Este vorba aici despre unele acțiuni din uh, Lombardia în uh, domeniul telecomunicațiilor. Acesta este unul dintre efectele crizei economice și uh, rezultatul globalizării la nivelul concurenței. Rezultatul a fost că 500 19 lucrători au fost, au fost disponibilizați în unele companii din Lombardia. 480 dintre persoanele concediate solicită bani de la fondul de ajustare la globalizare. Aceasta este o zonă foarte industrializată în Italia și impactul uh, asupra industriei uh, IT a fost resimțit foarte puternic. Iată de ce propunem mobilizarea acestui fond. Noi uh, nu trebuie să facem decât să arătăm că că ne deranjează uh, prelun, prelungirea acestei clauze. Pe 8 februarie, Consiliul a luat decizia de a reduce considerabil creditele de angajamente pentru, pentru fond pentru această perioadă. Iar astfel de situații din, ca cea din Lombardia ne arată că fondul este foarte important, fiindcă permite Uniunii Europene să ofere finanțare, să ofere, să ofere fonduri bine țintite la nivel individual pentru lucrători disponibilizați ca urmare a globalizării. Acest, deci, acestea fiind spuse, nu văd de ce nu am votat pentru. Mulțumesc! Eider. Mulțumesc, da, pe scurt. La ultimul dialog tripartit am reușit, din fericire, să ajungem la un acord în ceea ce privește folosirea acestor criterii în momentul în care se dorește mobilizarea acestor fonduri, deci s-ar putea să fie nevoie de unele schimbări prin intermediul amendamentelor, dar sunt de acord cu propunerea dumneavoastră de a vota pentru. Vă mulțumesc, nu mai, sunt, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, iar uh, calendarul este următorul. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor 29 august. La M plus se va, se va vota pe 18 septembrie, ca și noi, iar în plenară va ajunge dosarul um, în octombrie 1 sau 2. Trecem la următorul punct, 14. Dominic Riche ne vorbește uh, despre o, un alt aspect al aceluiași fond. Este vorba de uh, firma de automobile Tomazo în Italia. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, trecem în Piemont și în Toscana de la, din Lombardia, rămânem tot în Italia. Uh, nu o să reiau uh, ce s-a spus, ce a spus antevorbitorul meu, cum sunt întru totul de acord cu el. Este vorba despre mașini, deci avem o criză în criză, în contextul general uh, al globalizării care generează criză. Uh, știm că, că domeniul, sectorul auto a fost foarte grav afectat. Firma Tomaso, pe care iubitorii de mașini poate o cunosc, a, um, a, a avea un, un a încercat să se restructureze în timpul crizei, a avut un model uh, cu același nume și a fost uh, preluată de o altă companie, Pinaforina, a preluat o parte în compania Pininfarina și a venit cu un model, a încercat să vină cu un model Dovil, un model mai adaptat decât Pantherul, însă până la urmă n-a reușit. 2008, 2009, 2010 a mai avut aceste încercări, însă până la urmă n-a avut succes cu un nou model și eh, s-a pronunțat lichidarea judiciară în aprilie 2012 și falimentul în iulie 2012 Aici se vorbește de totalitatea noi uh, întreprinderi. S-a făcut o fuziune între Tomazo și o parte din Pininfarina, e vorba de 1300 de salariați, în condițiile, să spunem, obișnuite, cu preluarea de către autoritățile italiene, uh, conform uh, condițiilor standard, ceea ce și spunea Salvador Adinaur. Uh, deci uh, ne aflăm uh, în uh, cadrul unor proceduri standard, deci Comisia noastră îi se cere să aprobe din fondul de ajustare la globalizare să preia 50% din costul total al acestei operațiuni. Două, e vorba de 2 milioane 500 de mii și încă ceva. În raport eu recomand să dăm un aviz pozitiv. Cam atât. Très bien, merci mon cher collègue. Effect... Da, mulțumesc, drag uh, colega. De Tomaso era o firmă prestigioasă și cred că unul dintre fiii acestei familii a murit într-un raliu la Monte Carlo, s-a lovit de un zid de protecție acolo. Deci avem un caz tipic acum de aplicarea fondurilor de ajustare la mondializare unde se valorifică uh, interese care au scăpat uh, Consiliului European. Deci dacă nu există observații, amintesc că termenul pentru amendamente 29 august și ca în cazurile precedente, voturile vor avea loc în Comisia pentru Locuri de Muncă uh, în 18 uh, septembrie și uh, în octombrie în plenară. Acum punctul 18 Doamna Gardia Saval. Mulțumesc. Cred că pot explica obiectivul acestei, acestui aviz în puține cuvinte. E vorba de bugete, dar cred că, practic, e ceva filozofic. Filozofia fondurilor de coeziune, pentru că apărând motivul existenței fondurilor uh, acestora și uh, politica de coeziune, putem să înțelegem mai bine ce propun eu în această opinie, pentru că dacă ținem cont de faptul că aceste fonduri de coeziune au fost create pentru solidari, ca să dăm dovadă de solidaritate uh, regiunile mai bogate cu cele mai sărace, ca să le ajute să se dezvolte, atunci putem să înțelegem că într-un moment de criză, ca cel prin care trecem acum, mai ales într-un moment în care regiunile, practic, nu au bani în, la bugetul național ca să investească în politici de creștere și de dezvoltare, de ocupare, cred că Uniunea Europeană și Parlamentul trebuie să ajute uh, prin modificarea normelor care se pot modifica ca să facem lucrul ăsta posibil. Și de aceea, în avizul meu, eu propun doi, două linii de acțiune. Pe de-o parte, să se extindă regula N plus 3, pe care Consiliul deja a acordat-o pentru perioada de programare 2014-2020. Deci, așa vor sta lucrurile și în viitor și hai să facem încă din 2013, propun eu, regula asta M plus 3, deja s-a făcut pentru două țări ca România sau Slovacia, dar, din păcate, nu doar aceste două țări au probleme de utilizarea fondurilor de coeziune, ci nu sunt singurele țări care se află în riscul de a dezangaja bani din fondul de coeziune. Și de aceea propun ca pentru 2013 toate statele membre anticipând, nu doar, anticipând deja 2014-2020, să utilizeze deja regula M plus 3. Și cea a doua linie generală? Dacă vă reamintiți că deja a fost modificat pentru anumite state membre, s-a modificat deja rata de cofinanțare, pentru că tocmai tot din cauza crizei, multe regiuni nu pot să aducă banii uh, pe care trebuie să-i dea la cofinanțare și un, unele țări, care oricum au fost uh, sub supraveghere europeană, uh, Eh, sub probleme de ajustare, sunt salvate, nu? Și atunci s-a schimbat rata de cofinanțare și li s-a permis, li s-au dat mai multe facilități ca să utilizeze fondurile de coeziune, deci cred că trebuie să extindem această măsură, pentru că încă o dată din nefericire nu doar aceste țări au probleme cu utilizarea fondurilor de coeziune și propun să extindem această măsură la acele țări care se află sub procedura de deficit excesiv care în plus un criteriu pe care deja îl utilizează uh, Consiliul într-o groază de regulamente, se știe foarte bine care sunt țările astea, e un criteriu deci foarte concret. Astea două sunt liniile de acțiune propuse în aviz și aștept acum comentariile colegilor și sper că la vot uh, să avem un rezultat pozitiv, pentru că cred că, într-adevăr, așa putem ajuta mult statele membre. Merci, Eider. Mulțumesc, Eider. Dacă există observații, întrebări pentru raportoarea noastră, se pare că nu. Atunci vă reamintesc în ceea ce privește raportul EIDER, avem 29 august, data de, de finală de depunere a amendamentelor. Pe 18 septembrie votăm în Comisia Buget, Comisia Regii va vota pe 23 și în octombrie va fi votul în plenară. Bun. Rămâne un ultim punct pe ordinea de zi, punctul 16, avizul pe care trebuie să-l dăm uh, în ceea ce privește uh, situarea sediului instituțiilor uh, Uniunii Europene. Colegul Alvaro se ocupa de acest dosar, a fost a suferit un accident de mașină. Mi se spune că Ian Mulder revine pe jos sau cu bicicleta sau cu un uh, detomază. Indic raportul pentru, uh, calendarul pentru acest aviz în legătură cu sediul, e vorba de votul Comisia Buget, care trebuie să uh, examineze uh, întrebarea dacă costă mai mult să avem două sediuri, sediuri pentru Parlament, sedii pentru Parlament sau unul singur. Uh, trebuie să vă spun că odată ce Ian ne va face această prezentare, ne vom lămuri. Uh, Termenul pentru amendamente este 16 iulie, foarte scurt. S-au propus mai multe sedii noi și până în, <laughs> dacă vreți să propuneți mai multe sedii noi, o faceți până în 16. Votul la Comisia Buget pe 5 și pe 17 septembrie se votează uh, în uh, AFCO. Da, sper că va veni și Ian Mulder, dar cât, cât îl așteptăm, aș spune că Mă bucur să văd că domnul Alvaro a reușit să producă acest raport. Asta înseamnă că în curând îl vom revedea în persoană. Și sunt de acord de asemenea de a, sunt de acord de asemenea cu uh, direcția în care merge acest uh, raport. Știți că avizele lui sunt foarte concise. Unii colegi au încercat să aducă amendamente doar pentru a sublinia aspectele stricte bugetare ale acestui raport, dar trebuie să ne concentrăm asupra costurilor reale și să clarificăm lucrurile astfel încât să avem cifre de încredere și actualizate în legătură cu costurile, de, costurile cu sediile Parlamentului. Am și eu câteva amendamente pe care le voi depune și sper că se vor bucura de sprijin. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că Comisia Buget uh, are rolul de a preciza cifrele și de a oferi evaluările cele mai uh, exacte cu, puten- cu putință cât costă sistemul actual și în ipoteza în care vom avea la un moment dat un sediu unic, care ar fi costurile în acel caz. Pentru că în legătură cu acest subiect. Am auzit uh, evaluări de care mai de care mai diferite. Și ca o vedetă apare și Ian în acest moment. Am încercat să păstrăm sala plină în așteptarea raportorului nostru. Ian, deci, dacă dorești uh, să ne prezinți raportul pe care îl prezinți numele lui Alexander Alvaro, în ceea ce privește consecințele bugetare ale numărului de sedii ale Parlamentului. Și poate că ai și vești despre Alexander cu ocazia asta. Alexander va reveni în septembrie, pot să vă spun cu precizie. În legătură cu problema menționată cu sediile Parlamentului, eu sunt olandez și avem o uh, credință care unește toate aripile politice în Olanda, uh, și anume că Parlamentul trebuie să aibă un singur sediu. Asta spune și Alexandru Alvaro în raportul său. El prezintă și câteva amendamente la acest raport care specifică în detaliu cheltuielile, dar recomandarea finală este un singur sediu pentru Parlamentul European. E târziu uh, deja, după amiaza este avansată, așa că nu pot să fiu mai clar de atât. Da, bun, deci asupra acestui subiect, rolul Comisiei Buget este de a preciza cifrele. Și există o poziție politică. Asta se formulează în principal la AFCO. Noi putem doar să precizăm cifrele pentru că am auzit tot felul de evaluări foarte diferite, unele chiar fanteziste, Trebuie însă ca odată ce Comisia Buget și-a dat avizul, de, uh, dezbaterea să se concentreze pe cifrele furnizate de această comisie, de comisia noastră. E rolul nostru pe un subiect delicat, știm care sunt implicațiile și la AFCO va avea loc dezbaterea politică principală. Da. Eider, mulțumesc. Unul din comentariile pe care trebuia să le fac era chiar în acest sens, de fapt. Uh, sigur că sunt tot felul de studii care dau și cifre diferite. Deci sunt studii absolut subiective, bineînțeles, și tema asta e destul de sensibilă. Dar e aici și o părere personală, cred că a fiecărui deputat. Deci noi de la bugete trebuie să fim cât mai riguroși posibil, cât mai obiectiv posibil cu cifrele, să dăm măcar niște cifre. să se decidă fiecare, care, din punct de vedere, dacă din punct de vedere bugetar să fie sau nu în favoarea sedului unic. Dar o întrebare, pentru că, bun, vorbim de sede unică, deși în titlu se vorbește de instituții europene, dar, mă rog, e clar că e vorba de Parlamentul European. Și Luxemburgul? Pentru că de multe ori se vorbește de sediul ăsta unic doar, de, doar cu Strasburgul și să lucrăm, să concentrăm Parlamentul doar la Bruxelles, dar Lux, Luxemburg există și al treilea sediu al Parlamentului European. Și dacă decizia e un sediu unic, și atunci nici măcar Luxemburgul nu mai menținem atunci, trebuie să ținem cont și asta în cifre. Pentru că să mutăm și Luxemburg aici? Sigur, birourile funcționarilor de la Luxemburg să le mutăm la Bruxelles, ăsta este un cost suplimentar pentru, de, inclus în calculul sediului unic. Și un al treilea comentariu, că independent de poziția finală, și dacă, până la urmă, acest Parlament va vota încă o dată că trebuie să ne concentrăm munca doar la Bruxelles și să accepte cumva și Consiliul, să modificăm tratatul și așa mai departe și așa mai departe, oricum va trebui să fim conștienți că Strasburgul a avut sediu Parlamentul European pentru ceea ce reprezintă Strasburgul în construcția uh, comuniunii, comunității europene. Este un simbol. Păi trebuie să avem un acord cu autoritățile franceze și să uh, căutăm o altă utilizare pentru edificiul care există acolo. N-ar avea niciun sens altfel decizia noastră. Dacă la final se decide să rămânem la Bruxelles, trebuie să ținem cont că va trebui să avem acest acord cu autoritățile de acolo în mod rezonabil, nu? Adică să se facă ceva și la Strasburg. Nu putem închide cu cheia și gata, stingem lumina și venim aici. Mulțumesc, Catrin. Oui, merci beaucoup, euh, cher président. Je veux pas du tout entrer dans... Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să intru în dezbaterea de fond. Ca și colegii mei, cu Silvii Guillaume, am uh, depus un amendament care se referă la necesitatea de a avea cifre obiective și uh, referitor la cifre aș avea două observații. Prima este că trebuie să avem aceste cifre foarte exacte. Din experiența mea, după dezbateri de ani de zile, este s-a văzut că calculele se fac în mod uh, diferit și noi avem nevoie de cifre exacte să vedem cât costă funcționarea clădirilor, inclusiv cu plata achizițiilor curente și care sunt uh, întinse pe perioade nu neapărat foarte scurte și care au un impact semnificativ și pentru că vorbim de perspective financiare, nu, mă scuzați, apropo de clădiri, cred că trebuie să avem un cost pe metru pătrat pentru că așa se, se calculează costul de funcționare. Costul de amortizare și costul de amortizare. Se pot face și altfel de analize cu, și proiecții în legătură cu altfel de uh, modalități de calcul, ecologic sau așa. Dar, în al doilea rând, uh, aș vrea să știu care sunt costurile pre, prevăzute în legătură cu uh, clădirile și programarea, pentru că mă gândesc că sunt foarte mari costurile de întreținere. Trebuie să ne pronunțăm uh, în cunoștință de cauză și atunci trebuie să știm care sunt perspectivele în legătură cu impactul costurilor cu aceste sedii. Asta vreau să mai adaug eu la această dezbatere și putem să mai discutăm, uh, dar trebuie să o facem în cunoștință de cauză. Și o mică, mică remarcă, tratatul spune că sediul Parlamentului European este la Strasburg și că Parlamentul European are uh, trei uh, puncte de lucru. Deci, uh, asta am votat, asta s-a votat aici la Parlament, asupra unui Parlament, uh, asupra unui amendament uh, respins în uh, plen, deci, dacă vorbim de sediu, aceasta este una din problemele Comisiei AFCO. Astăzi avem un sediu și acela este la Strasbourg. Deci, uh, asta am vrut să precizez. Oui, je vous remercie. D'ailleurs... Vă mulțumesc. În titlul raportului AFCO am formularea în engleză local, uh, uh, locația sediilor Parlamentului European. Deci se vorbește de mai multe sedii. Dar atunci când vorbim despre Parlamentul European, din punct de vedere legal, există un singur sediu și mai multe puncte de lucru. Și a spus Catrin e foarte important, rolul Comisiei Buget este să precizeze cifrele și, așa cum a amintit EDER, trebuie să ținem cont de aceste locuri de lucru, puncte de lucru administrativ și de sediile administrative de la Luxemburg. Nu avem luxemburghezi printre noi, printre membri. Dar, poate ca să mai uh, înviorăm dezbaterea, o să o invităm pe Astrid Gulling să contribuie la îmbogățirea acestei dezbateri și pe fond și ca formă. Bun, E un raport important, e delicat, e dificil și Comisia Buget nu are decât rolul de a da indicații obiective. Decizia politică se va lua în cunoștință de cauză pe baza unor cifre verificate. Deci, a, mă iertați, Ian, raportor. Yeah, thanks, uh, It's rare, but I agree with most of da, sunt de acord cu majoritatea observațiilor făcute, sunt de acord că trebuie să ținem cont și de costurile sediilor din Luxemburg. Dar nu ar fi o idee bună să facem prea mare caz și de numărul de oameni care trebuie să călătorească la Luxemburg uh, fiecare lună. Uh, știu că sediul este la Strasburg și sunt de acord cu doamna Trautmann în legătură cu costurile reale. Trebuie să avem argumente foarte credibile și să nu folosim cifrele ca statistici care să sprijine unele argumente, pentru că controversa e și așa destul de aprinsă. Uh, deci, un lucru este evident, orice cifre s-ar vehicula, ideea că avem mai multe sedii nu economisește bani, ci uh, risipește bani. Ar trebui uh, să existe și ideea unor compensații pentru Franța, Poate că am putea să organizăm acolo summiturile șefilor de state și guverne care uh, aici se confruntă cu aglomerație și probleme de trafic uh, și am putea folosi pentru asta sediul de la Strasburg uh, odată la trei luni. Deci poate am putea adăuga un amendament și o sugestie în acest sens în raport. Dragă prietene, așteptăm lectura raportului noastră cu mare interes pentru că vrem să vedem și noi costurile comparative. Da, termenul de amendament 16 iulie până la prânz, vot în Comisia Buget pe 5 și pe 17 septembrie în plenară. Vă mulțumesc că am epuizat ordinea de zi, ședința se suspendă. V-aș fi vrut astăzi să mai pot organiza o mică recepție pentru a mulțumi tuturor membrilor Comisiei Buget, raportorilor în special pentru cadrul financiar multianual, secretariatului, colaboratorilor, grupurilor și raportorilor care au, coraportorilor care au participat la negocieri foarte dificile și frustrante, dar asta nu a fost posibil, ținând cont de orarul unora și altora. Vă mulțumesc însă oricum tuturor celor care sunteți aici și vă propun să ne acordăm un moment de respiro la întoarcerea din vacanță, când vom putea sărbători împreună eforturile pe care le-am făcut și vom putea să mulțumim tuturor colaboratorilor care au muncit în mod remarcabil. Vacanță plăcută tuturor, ne revedem cu unii dintre noastre la Washington, cu colegii de la Comisia Econ și sunt convins că vom petrece o săptămână interesantă, fructuoasă și plăcută. Încă o dată vacanțe plăcute și la revedere! Alors on